și apoi ne vom putea întoarce la chestiunile importante despre 2030 și despre cum să gestionăm această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Hedegat. Dezbaterea pe această temă se încheie și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume proiectul de rezoluție cu privire la mențiunea de sănătate permise înscrise pe produsele alimentare și raportorul a, e, nu dorește să ia cuvântul acum la început, deci începem cu vorbitorii și decidem cuvântul doamnei Zomăr două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Acest, regulament în vigoare din șase este o poveste fără sfârșit. Până astăzi nu a fost uh, pus în aplicare. Lipsesc uh, profilurile uh, de valoare adăugată. De ce? Pentru că este ceva care nu poate fi pus în aplicare. EFSA a spus asta dintotdeauna unii din Parlament au spus-o, mulți din Parlament au spus-o, dar până la urmă au fost totuși ad, ad, adoptate. Comisia a fost cea care a insistat pe acest subiect. De ce nu funcționează aceste tipuri de profil? Um, nu putem împărți alimentele în bune și um, dăunătoare. Există numai un stil de viață sănătos sau un stil de viață nesănătos. Nimeni nu trăiește dintr-un singur aliment, deci nici nu are niciun sens să uh, etichetăm un aliment ca fiind dăunător sau nu. Asta a fost întotdeauna poziția noastră. Acum Comisia dorește să, să introducă uh, anumite mențiuni de sănătate și este practic o, uh, propunere de a introduce pe uh, ușa din dos acele, acele profiluri, acele uh, profiluri. acele profiluri nutriționale. Uh, dar asta este exact ceea ce este prevăzut în articolul 4 al regulamentului. Reticența mea este una de principiu, așadar. Nu se poate ca pe ușa din dos să se reintroducă pentru fiecare uh, produs profiluri uh, nutriționale. Este vorba de a încerca să facă uh, a încerca să se facă ceea ce nu s-a reușit prima dată. Nu se poate însă ca comisia uh, să spună că mm, nu o interesează ce spun oamenii de știință, că nu contează ce spune uh, Consiliul și așa mai departe. Nici eu nu sunt uh, de acord ca mm, oamenilor să li se dea atât de mult uh, zahăr și să nu știe că este dăunător. Mulțumesc, doamna Șaldemon. EPP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. PPE-ul, așa cum a spus și colegul nostru mai devreme dorește să se spună că carbohidrații, de exemplu, permit o mai bună funcționare a creierului și acest lucru nu se dorește a fi inclus pe etichetă. Noi suntem de acord cu proprietățile, uh, cu mențiunea de sănătate, dar ceea ce ne propune doamna Sommer este să dispară toate aceste mențiuni. Dar noi nu dorim ca ele să dispară, ci să apară pe toate alimentele, pe toate prăjiturile, pe toți biscuiții. În supermarketuri am uh, citit lucruri precum ciocolata este bună pentru creierul tău. Păi, acest lucru aduce beneficii cui? multinaționalelor precum Nestle și supermarketurilor care vând aceste produse. Singurul mod prin care putem evita ca Um, acest sistem să se transforme într-o junglă este să adoptăm propunerea Comisiei așa cum este în acest moment, pentru că Comisia încearcă să reducă numărul de mențiuni de sănătate care apar pe produse care au un conținut foarte mare de um, zahăr, precum boturi răcoritoare sau prăjituri, biscuiți. E important să folosim mențiunile de sănătate în mod inteligent, dacă dorim într-adevăr să prevenim uh, cancerul, diabetul și uh, arteroscleroza. Nu putem permite ca alimentele nesănătoase să pară sănătoase prin prezența acestor mențiuni de sănătate. Vrem să arătăm consumatorilor o imagine reală în privința uh, Uh, alimentelor. Deci suntem împotriva dorinței PPE-ului de a respinge această propunere a Comisiei. Noi suntem pentru propunerea Comisiei. Mulțumim, doamna Schaldemose. Urmează domnul Schlitter, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia a făcut o propunere cu o limitare foarte clară în ceea ce privește mențiunile nutriționale, dar una foarte limitată. Pare acum destul de dificil să pui în aplicare așa ceva. Stat... Acum problema este că statele membre au un sistem propriu de multe ori deja și eu cred că avem o majoritate totuși care este de părere că dacă pe un pachet de spaghete, de exemplu, scrie că există o funcție benefică, un efect benefic asupra creierului, atunci cred că acest lucru trebuie să fie foarte clar uh, stabilit, care este procentul de carbohidrați în uh, respectivul aliment și trebuie să existe un sistem foarte fix, iar Comisia trebuie să poarte răspunderea pentru această limitare. Nu are niciun sens să permiți mențiuni nutriționale care nu au niciun sens pentru bunăstarea cetățenilor, pentru sănătatea lor. Cred că acum avem uh, situația următoare. Toate mențiunile trebuie să descrie foarte clar, de exemplu, în care produs se regăsește zahărul și în țigări se regăsește, de exemplu. Dar uh, să nu pară că vrem să interzicem cu totul anumite produse. Nu cred că putem să știm încă dacă un astfel de proces poate fi dus la bun sfârșit sau nu, sau dacă de fapt duce la faptul că astfel de mențiuni nutriționale de sănătate să fie și mai absurde decât cele pe care le regăsim acum pe pachetele de spaghete. Cred că majoritatea populațiilor, populației și majoritatea guvernelor va fi de părere că nu ar trebui să dăm, facem noi reguli pentru uh, alimentație la nivel european. Acele reguli care uh, sunt uh, necesare ar fi cele pentru alimentele consumate în mod excesiv, dar nu trebuie să vorbim despre riscul carbohidraților pe alimente. Mulțumesc foarte mult, domnule Schlitter. Acum am terminat cu vorbitorii în numele grupurilor și trecem la Catch the Eye și dau cuvântul doamnei debate... Pe scurt, domnule președinte, uh, acest tip de uh, dezbatere mă face să nu mai am chef de cină. Dacă ajungem să cinăm, având în vedere ora. Da, nu vrem etichete ridicole pe alimente și în multe cazuri asta se întâmplă. Și este clar că cetățenii sunt din ce în ce mai derutați în ciuda informațiilor pe care li le, informațiilor pe care uh, li le dăm. Există o foarte mare confuzie referitoare la ceea ce înseamnă să mănânci sănătos. Și când Um, etichetăm un, un aliment ca fiind bun, oamenii vor tinde să mănânce foarte mult din acest uh, aliment. Trebuie să transmitem uh, oamenilor un mesaj um, foarte, un, oamenilor un mesaj foarte clar, ca și cel pe care bunica noastră ni l-a transmis. Puțin din ce îți place îți va face bine. Mulțumim, doamnă McGuinness. La finalul uh, procedurii intervențiilor spontane, doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mai subliniez, de fapt, de ce avem nevoie de acest regulament cu privire la mențiunile de sănătate. E vorba de neinducerea în eroare a consumatorilor și, de fapt, să le dăm siguranța acestora. Numai acele produse trebuie să poarte mențiuni de sănătate acolo unde există probe științifice că există un scop pentru care sunt folosite, care este benefic și eu sunt absolut de acord și cu vorbitorii mei dinainte care au spus același lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Kadenbach. Și acum, în finalul acestei dezbateri, dau cuvântul doamnei Hedegaard. Thank you very much, President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați. În uh, numele Comisiei Bor voi uh, prezenta poziția Comisiei în legătură cu acest subiect. Comisia a propus restricționarea utilizării unei mențiuni de sănătate legată de uh, contribuția carbohidraților la buna funcționare a creierului, în special în ceea ce privește alimentele care deci că această mențiune să poată apăra doar pe produsele cu carbohidrați complexi, complexi, deci produsele care conțin zaharuri naturale, fructoză, de exemplu. Condițiile de utilizare ar împiedica ca această mențiune să apară, de exemplu, pe un pachet de zahăr sau pe produse care cuprind zahăr adăugat, precum uh, prăjiturile, biscuiții sau băuturile răcoritoare. Trebuie să vă spun că această mențiune de sănătate la ora actuală apare deja pe piață, fără niciun fel de restricție, um, în legătură cu conținutul de zahăr al alimentelor pe care apare. Și dacă nu uh, se va accepta propunerea comisiei, această mențiune va fi um, folosită în continuare. De aceea e important ca propunerea comisiei de a limita folosirea acestei mențiuni să se bucure de susținere. Comisia consideră că mențiunea trebuie să fie autorizată, dar cu condiții foarte stricte de utilizare și în funcție de, în funcție de recomandările nutritive ale autorităților naționale. Condițiile de utilizare au fost discutate îndelung cu statele membre și au fost convenite aproape în unanimitate. Această mențiune poate apărea pe dacă această mențiune poate apărea pe produsele care au zahăr adăugat, această mențiune ar ajuta la promovarea acestor produse și ar submina strategiile nutriționale ale statelor membre. Există două opinii um, um, polarizate și diferite în, în proiectul de rezoluție. Pe de o parte, un număr de deputați au susținut rezoluția în Comisia ENTI pentru că a spus-o Comisia și a depășit puterile delegate folosind, uh, condi, introducând condiții de uh, folosire uh, prea multe și a spus că ar trebui să, per, să se permită prezența acestei mențiuni pe toate produsele care cuprind carbohidrați, chiar și pe acelea care au zahăr adăugat. Alți deputați susțin rezoluția spunând că mențiunea este ambiguă și induce consumatorii în eroare, promovând consumul de zahăr și că de aceea ar trebui ca această mențiune să fie interzisă pentru toate alimentele. Onorați deputați, dacă rezoluția va fi adoptată de acest Parlament, regulamentul care uh, permite prezența mențiunii cu condiții stricte nu va fi adoptat. Această mențiune va rămâne pe piață, va apărea pe produse fără niciun fel de restricție în, pri- în privința conținutului de zahăr al produselor pe care ea apare. Din acest motiv, colegul meu, domnul Bor, și Comisia vă invită să nu susțineți această rezoluție, pentru că dacă se va adopta, mențiunea aceasta de sănătate va fi folosită în continuare. Mulțumim, doamnă Hedegaard. La finalul um, acestei dezbateri s-a depus amenda, rezoluția B7047. Vot